Good morning. Good morning. Bună dimineața. Reîncepem. Înainte să, discut, să ajungem la punctul 43 de pe ordinea de zi, domnul Mare și domnul Jalc au solicitat să intervină. Doamnă președinte, sunt uh, membru nou în această comisie, însă văd că pentru a doua oară secretarul nu mi-a trecut numele la amendamente. Am consemnat uh, anumite amendamente, de exemplu amendamentul 3 și numele meu ar trebui să apară acolo. Vă rog să vedeți cum stă treaba. Sunt uh, membru nou, însă nu cred că este corect ce se întâmplă. Am cosemnat și eu aceste amendamente. Mulțumesc, o să rezolvăm. Nu, asta nu schimbă însă nimic la faptul că secretariatul poate citi deja de mult timp acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de voturi, aș dori cu acordul dumneavoastră să fac o mică observație legată de amendamentul 247 care vizează descărcarea uh, pentru comisie. Și asta pentru că sunt destul de uimit să văd că acest amendament uh, are acest text câtă vreme vorbim despre uh, denunțarea anumitor uh, nereguli legate de proiectul care este numit acolo. Practic, încercăm să invocăm și alte probleme, de exemplu scandalul Volkswagen, vorbim doar despre acestea pentru a face uitată cealaltă poveste. Uh, Olaf face chiar și o anchetă împotriva doamnei uh, Le Pen. Știu că subiectul e oarecum diferit, discutăm descărcarea pentru Comisia Europeană, nu pentru Parlament uh, acum, și e de luat notă că în în chestiunea legată de descărcare era un amendament al doamnei Le Pen care a fost apoi retras. Mulțumesc celor care l-au retras pentru că eu chiar cred că este o jurisprudență greșită de a ataca uh, parlamentarii. De exemplu, în 2011, mai mulți uh, dintre colegii noștri uh, au avut probleme pentru că înaintau amendamente pentru bani. Atunci, la descărcare, acești colegi au fost numiți ca atare. Practic, încercăm acum uh, să facem pierdută toată această uh, poveste, însă e clar că mâine, în ședința plenară, vom fi încărcați de amendamente, ne vom uneca în ele, care fac uh, trimitere la asemenea cazuri. Nu doar uh, doamna Le Pen este vizată de o anchetă OLAF și nu înțeleg deci, de ce doar ea este vizată într-un astfel de amendament care vizează descărcarea pentru comisie. Mulțumim, domnule Jac, am uh, luat notă. Trebuie să vă spun că vom face o corecție tehnică pentru tot ceea ce se întâmplă în uh, plenară și vom înlocui numele cu funcția sau ceva de genul acesta și așa puteți să fiți sigur uh, că numele nu va mai apărea acolo. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați ținut cont de observația mea. Domnul Maestru. Doamnă președinte, văd că același lucru se aplică Uh, și la alte amendamente unde nu apare numele meu. Deja am discutat cu secretariatul despre asta. Știu că lucrurile trebuie corectate. Sunt mai multe amendamente pe care le-am cosemnat, iar numele meu nu apare. Aș dori să vă rog, spune doamna președinte, să ne spuneți exact care sunt amendamentele pe care le-ați cosemnat, să le transmite secretariatului. Da, sigur, voi lua legătura cu secretariatul după vot. Mulțumesc. Foarte bine, mulțumim. Putem începe acum cu punctul 43 de pe ordinea de zi, descărcarea pentru comisie. Raportor este domnul Țeller. Dorește raportorul să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am rugat să-mi dați cuvântul pentru că raportul de descărcare 2015 pentru comisie este o structură complicată și de aceea aș dori să mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la realizarea acestui raport, care a început în septembrie, de fapt, cu raportul Curții de Conturi, domnul Lazarus Lazaru, pe care vreau să căruia vreau să-i mulțumesc și vreau să subliniez colaborarea foarte bună cu Curtea de Conturi și cu colaboratorii dânsilor, dâns, uh, dânsului și de asemenea vreau să spun că s-a continuat această colaborare cu doamna Gheorgheva, cu domnul Oettinger, cu cabinetele dânsilor și vreau să mai mulțumesc domnului Graf, mai ales în acest context care a fost întotdeauna extrem de disponibil și a avut o atitudine foarte constructivă. Apoi, mulțumirile mele se adresează și colaboratorilor din secretariat, domnul Cristian Eller, um, domnului Cristian Eller, Balaci, de asemenea și um, colaboratorilor din biroul meu, Lucas Lasher și cu ceilalți care au contribuit foarte mult la acest raport. Și Apoi vreau să mulțumesc și celor care sunt, um, au contribuit la raport prin amendamente. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine. Sper că nu am uitat pe nimeni, au fost mult mai mulți care m-au ajutat, dar aceștia au fost cei care au stat în primul rând, ca să spun așa, și vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborare, fără ei n-ar fi fost posibil. Sigur, un gest foarte frumos, domnule Țeler, mulțumim și noi raportorului foarte mult, care a coordona toată această muncă. Dacă nu mai dorește cineva să ia cuvântul, acum trecem la votul celor 351 de amendamente și vreau să vă atrag atenția că cu descărcarea comisiei sunt uh, acoperite și agențiile executive, deci trecem direct la rezoluție după acest punct, așa că pe uh, lista mea de votare trecem la pagina 6 după aceea. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal uh, pentru decizia de a acorda descărcare sau nu comisiei. Votul s-a deschis. pp ul are un om în plus. Vă rog, retrageți cartela. Văd că sunt două persoane care încă nu votează. Votul s-a închis. 21 la 3 se acordă descărcarea. Mulțumesc. Trecem la amendamentul 37 la rezoluție. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon din sală. Da, amendamentul 37 cu amendament oral nu văd să fie obiecții. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 37 cu amendamentul oral. S-a închis votul. Se adoptă. 38. 38 și 39 sunt incluse, se pare 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 cu amendament oral, că nu sunt, nu sunt obiecții pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă abține se adoptă. 60 pentru, împotrivă abține se adoptă. 61 pentru, împotrivă abține se adoptă. 62 pentru, împotrivă abține se adoptă. 63 uh, pentru, împotrivă abține se adoptă. 64 pentru, împotrivă abține se adoptă. 65 pentru, împotrivă Verificăm. Verificăm 65. S-a închis votul. Se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 71 cu amendament oral nu văd să fie obiecții pentru împotrivă abțineri se adoptă 72 devine caduc 73 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă 81 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, sunt compatibile, însă trebuie să le votăm oricum. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nouăzeci unu pentru. Îmi cer scuze, doamnă președinte, continuăm cu amendamentul 92. Cu amendament oral nu văd să fie obiecții. 92 cu amendament oral pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 95 se retrage. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doar cea de-a doua parte se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Dar haideți să verificăm. 97. S-a închis votul. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 99 devine caduc. 100 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 101 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 102 nu se votează. 103 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 104 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm la 104. se adoptă. 105, nu există vot, 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 107 nu se votează, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, Împotrivă abține se adoptă 117 pentru, împotrivă abține se adoptă 118, nu se votează 116 pentru, împotrivă abține se adoptă 119 pentru, împotrivă abțineri respins 120 pentru, împotrivă abțineri respins 121 pentru, împotrivă abțineri respins 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 este acoperit. Trebuie să-l mai votăm? Nu? Am înțeles. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 127. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Închis votul. Se adoptă, da. 128 pen, cu amendament oral, nu sunt obiecții pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130, nu se votează, 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133 nu se votează, 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 134 140 pentru împotriva abține se adoptă 142 pentru împotrivă abține se adoptă 143 pentru, împotrivă abține se adoptă 144 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 145 pentru, împotrivă abțineri e respins 146 pentru, împotrivă abține se adoptă 147 pentru, împotrivă abține, nu, devine caduc. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 157 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 157. S-a închis votul. Respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 176 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 178 retras, 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 181 cu amendament oral, nu sunt obiecții. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 186 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 189 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 92 falls. 192 este caduc, 193 caduc, 194 acum pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, 194. 194 se verifică. se încheie verificarea și se respinge. 195 pentru împotriva ține se adoptă. 196, niciun vot. 197, vot cu amendament oral, nu sunt obiectii Pentru împotriva abțineri se adoptă. 198, caduc. 199 pentru. 199. împotriva abțineri se respinge. 200 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 212, 213 eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 214 caduc, 215 pentru, împotriva abțineri se adoptă 216 și 217 împreună pentru, împotriva abțineri se respinge și 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 218, vă rog? 218, verificăm. S-a deschis votul. 220 se adoptă, 221 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 222 și 223 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, putem verifica 222 și 223. Check is over. And it is rejected. Și se respinge. 224 pentru Împotrivă. Putem verifica 224? Toată lumea pentru și s-a închis verificarea și se adoptă, îmi pare rău. 225 caduc, continuăm cu 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 caduc, 239 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 242 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 243 cu amendament oral, nicio obiecție, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 244 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 245 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm. Vă rog. S-a închis verificarea și se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri. 251 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, dar haideți să verificăm. 251, verificăm 251. S-a închis verificarea și se respinge. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 și 8, 257 întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 259 pentru, împotrivă, ab, împotrivă, abțineri, se respinge. 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 271, vă rog. Cred că se adoptă. From time to time we have interesting majorities. Check is over. Din când în când avem majorități mai speciale. S-a terminat verificarea și se adoptă. Se, re, se, re, se respinge, îmi cer scuze. Se respinge. 273. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 275 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 276 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. I have to, to announce you that the... Trebuie să vă anunț că cabina de olandeză s-a închis din cauza unui caz de boală. Nu mai este cabină de interpretare olandeză. Oh. Okay. Yeah. Yeah. yeah. Sorry. <laughs> Genau. Genau. Genau. Genau, wo waren wir jetzt? 278. Nein, nein, das stimmt nicht. 278. Genau. 278. 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 282 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 283 cu amendament oral, fără obiecții, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 289, da, 288, vreți să-l verificăm, s-a deschis votul. S-a deschis votul de verificare la 288. și s-a închis. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 289, verificăm. Somebody is still missing. Okay, check is over. s verificarea. Se respinge. 290 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 291 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 292 pentru, împotrivă, abțineri, respins. asta 293 nu se votează, 294 pentru, împotriva abțineri se respinge, 295 pentru, împotriva abțineri se respinge, 296 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm acum cu 307 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 308 pentru, împotrivă, abțineri Cred că se adoptă, dar haideți să-l verificăm. 308 se verifică. 308 se verifică. Ja, wirklich. Mhm. Ja. Ja, wow. Ja. Thanks. Check is over. Mulțumesc. S-a închis și se adoptă. Cineva își bagă cartela de votare, dar nu votează. Avem o cartelă, dar nu avem vot. 312 pentru împotrivă, abțineri, respins. 313 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 320 pentru împotriva abțineri se adoptă. 323 pentru împotriva abțineri se respinge. 324 pentru împotriva abțineri se adoptă. 325 pentru împotriva abțineri respins. 327 pentru împotriva abțineri se adoptă. 328 pentru împotriva abțineri se adoptă. 329 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să-l verificăm. 330 se verifică. Yeah, it is, yeah, uh, it takes over. Se închide verificarea și se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem un amendament oral acum și îl votăm al raportorului. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 333 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 334 pentru, împotrivă abțineri respins. 335 pentru împotriva abțineri se adoptă, 336 pentru împotriva abțineri se adoptă, 337 pentru împotriva abțineri se adoptă, 338 pentru împotriva abțineri se adoptă, 339 pentru împotriva abțineri se adoptă, 340 pentru împotriva abțineri se adoptă, 341 pentru împotriva abțineri se adoptă, 342 pentru împotriva abțineri se adoptă, 343 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și se apropie ultima pagină, 344 pentru împotriva abțineri se adoptă, 345 pentru împotriva abțineri se adoptă, 346 pentru împotriva abțineri se adoptă, 347 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 AFET 1 până la 4 sunt acoperite, AFET 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, AFET 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, AFET 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, AFET 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, AFET 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins, AFET 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV DV1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Putem face uh, un vot în bloc DV3 până la DV6? Nu, bine. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV7, în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abține, respins. 8 în 3 părți. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia EMPL, primele 5 uh, sunt acoperite de rezoluție, deci nu le votăm. Yeah, I need, yes, the secretary want me to vote. Secretariatul dorește să votăm. Putem să luăm m 1 până la 5 în bloc, vă rog? Da. DV1 până la 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. m 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. m 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. m 8 până la m 10, putem face un vot în bloc da, ridicați mâna, vă rog, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV, NV1, un, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem face vot în bloc 10 până la 16, Envy. Bun, vot în bloc? Nu? Simțiți-vă sub presiune. Deci 10 până la 16 votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Transport 1 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri respins. Tran 3 pentru, împotrivă, abțineri respins. Tran 4 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă. Tran 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tran 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem vota acum în bloc de la 11 până la 18? Da. Tran 11, nu? Nu sunt obiecții? De la tran 11 la tran 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins și tran 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Comisia Regii. Primele trei amendamente acoperite de rezoluție putem să le votăm în bloc? Da, regii 1 până la regii 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, regii 8 pentru, împotrivă, abțineri respins, regii 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, regii 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem regii 11 acum, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, regii 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, regii 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, regii 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri. Putem să facem Agri 1 până la Agri 3 în bloc. Agri 1 nu, pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 2 pentru împotriva abțineri respins. Agri 3 pentru împotrivă a... Putem să verificăm Agri 3, vă rog? Se verifică. S-a deschis votul. Yeah. check is over. S-a închis verificarea și se respinge. Agri 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Putem face 6 până la 10 în bloc? Nu. Bun. Agri 6 atunci pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 până la 15 în bloc se poate? Nu, nu se poate. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă,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 Putem face 3 până la 7 în bloc? Da, bine, 3 până la 7. A zis cineva nu? Nu. Deci, 3 până la 7 în bloc. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Pe 8, peș 8 până la pe 17 putem face... Peș 8 pentru,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 împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Live 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Live 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum la FEM. FEM 1 pentru, împotriva. FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri respins. 3 până la și 4 putem le face, să le facem în bloc, da? Împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5 acum până la 9 putem face în bloc. 5 până la 9 în bloc pentru împotriva abțineri respins. Acum trebuie să votăm rezoluția amendată prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Yeah, it's, yeah, 21, to 4. 21 la 4. Felicitări raportorului. Într-adevăr, un mamut de raport. Felicitări. Yeah. Yeah. Item, item 42. Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi, spune doamna președintă. Rapoartele speciale. Aveți lista de vot? Amendamentul 2 până la 10. Raportul spe- rapoartele speciale ale Curții de Conturi.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 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva. Verificăm 82. Nu știu ce să cred, nu mi-am putut da, seama din mâinile dumneavoastră ridicate. S-a încheiat votul, se respinge. 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc 85 până 87. 85 până 87 pentru, împotriva abțineri se respinge. 88 pentru, împotriva abțineri se respinge 89 pentru, împotriva abțineri se respinge 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 93 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 94 pentru, verificăm amendamentul 94. Verificăm 94. S-a încheiat votul de verificare. Se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri. 95 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 95. S-a încheiat votul, se adoptă 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 97. se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotriva, abțineri, se, adoptă, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, să verificăm amendamentul 105. S-a deschis votul. Se respinge cu un vot diferență. 106 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm și amendamentul 106. Poate că situația va fi la fel.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 abțineri se respinge, 114 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 115 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 117 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amenamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Votăm rezoluția în ansamblul său, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Felicitări raportorului. Într-adevăr, și acesta a fost un mare raport. Un raport foarte mare. Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi. Fondul pentru dezvoltare. Dorește raportorul, domnul Omar J, să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să mă lungesc cu vorba. Aș dori doar să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am colaborat încă de la sfârșitul lui 2016 pe acest raport. Aș dori să-i mulțumesc și cursii de conturi, mai ales uh, doamnei Lamarca. Aș dori să mulțumesc domnului Lazarule de la Banca Europeană de Investiții, precum și comisarului, comisarului pentru dezvoltare, domnului Mimița și serviciului său. Aș vrea să mulțumesc și domnului Manservisi de la DGDEFCO și domnului de la Resurs, domnului Bagur, precum și raportorului pentru aviz de la Comisia pentru Dezvoltare, domnul Rubich. Domnului se ocupă de uh, și domnului Țeller, de asemenea aș vrea să mulțumesc, doresc să mulțumesc secretarului Comisiei Con, mai ales lui Olivier Soter, uh, și tuturor echipilor, echipelor și tuturor consilierilor politici. Mulțumesc pentru această listă foarte politicoasă de mulțumiri pentru toată lumea. Acum trecem la vot, la fondul de dezvoltare. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, țineri se respinge. Amendamentul 2. Nu. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Decizia de a acorda descărcarea de gestiune. Vot prin apel nominal să deschis votul. Încă lipsesc voturi, cel puțin pe ecranul meu. The vote is closed. S-a închis votul. 21 pentru, 3 împotriva. Felicitări. 6, trebuie să votăm și închiderea conturilor. Nu este implicit. Amendamentul 4, pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5, pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm închiderea conturilor. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Lipsește un vot. Okay. Okay, okay, yeah, the vote is closed. S-a închis votul. S-a închis votul. 20 pentru 3 împotrivă. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. Amendamentul 6. O corecție tehnico-lingvistică. Amendamentul 7. Cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 7. S-a încheiat votul. Se respinge. Îmi pare rău. Minutul O pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amenamentul 9. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru,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 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 4 Compromisul 4 pentru, împotriva și se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amenamentul 44. Eu am impresia că se adoptă. <clears throat> S-a încheiat votul, se adoptă.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 56 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 56, 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 57, amendamentul 57. Verificăm amendamentul 57. S-a încheiat votul. Se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri,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 pentru, împotriva abțineri se adoptă 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă 67 pentru, împotriva abțineri, verificăm 67. Verificăm amendamentul 67. Cred că se respinge, dar nu sunt sigură. Amendamentul 67. Mulțumesc, s-a încheiat votul. Se respinge. 68 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 71 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 72 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 73 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 76 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 77 pentru, împotriva abținerii se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, verificăm 78. Verificăm 78. S-a încheiat votul. Se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abține, abțineri, se respinge. 81, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se res, adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru. Doriți să verificăm amendamentul 82? Vom verifica amendamentul 82. Verificăm amendamentul 82. S-a încheiat verificarea. Se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 85. Amendamentul 85 se verifică acum și se respinge. Vai, vai. De ce atât de încet? ...85. Amendamentul 85 se verifică electronic. S-a încheiat votul. Se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, Împotriva, țineri se adoptă. Verificăm 88. Verificăm 88. Check is closed. And it is S-a încheiat, verificarea se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic amendamentul 99. Am verificat amendamentul 99 și se respinge. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă 102 pentru, împotriva abțineri se respinge 103, 104 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. DV1. Doriți să verificăm 104? Verificăm 104. Verificăm 104. Se adoptă. DV4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. DV5 pentru împotriva abțineri se adoptă, DV8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm rezoluția în ansamblul său, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul 20 la 3. Felicitări raportorului. Did a very good job, really. Yeah. Thank you very much. Ați făcut o treabă foarte bună. Mulțumim. Trecem acum la următorul, următoarele puncte de la 53 la 59 pe ordinea noastră de zi. Întreprinderile comune. Nu uh, văd uh, raportorul. Doriți să luați cuvântul? Bioindustrie. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acordarea descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis.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 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm uh, rezoluția cu, uh, prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul 20 la 3. Felicitări raportorului. Uh, votăm acum uh, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Asta implică și închiderea conturilor. Trecem la rezoluție. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția în ansamblu, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis, 20 la 3, felicitări raportorului. Trecem la Excel, componente și semne electronice pentru poziție de lider Europa, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. Decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Implicit închidem și conturile, ajungem la rezoluția amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica. Putem verifica amendamentul 3. Verificăm amendamentul 3. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 plus amendament oral. Nu sunt obiecții pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 retras. 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11 retras. Votăm rezoluția în ansamblu. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. S-a închis 20 la 3. Felicitări raportorului. Uh, votăm um, pilele de combustie și hidrogen, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Decizia de acordare a descărcării, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis.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 Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamente inovatoare, nu pentru, împotrivă, abțineri, respins. Decizia de a acorda descărcarea, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 la 4. Asta implică și închiderea conturilor. Deci la rezoluție, amendamentul 3 și 4 retrase. 5 pentru. Împotrivă abține se adoptă. 6 pentru. Împotrivă abține se adoptă. 7 pentru. Împotrivă abține se adoptă. 8 pentru. Împotrivă abține se adoptă. Rezoluția în ansamblu său. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Lipsește încă un coleg, votul s-a închis, 21 la 3, felicitări raportorului și ajungem la uh, ITER, Organizația Internațională a Energiei de Fuziune, amendamentul 1 pentru uh, și 2 pentru împotrivă abțineri. Uh, Haideți să verificăm electronic. Cred că se respinge. Da, s-a închis votul. Da, respins. Votăm uh, decizia de acordare a uh, descărcării. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 17 la 7 și ajungem la rezoluție pentru că se implică prin decizia anterioară și închiderea conturilor. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri respins. 6 pentru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 Haideți să verificăm uh, amendamentul 11. Nu, 12 se corectează, doamnă președinte. Verificăm 12. S-a închis votul, se adoptă. 13 retras, 14 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 16 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abține, se adoptă compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, ajungem la amendamentul 21 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 22 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 24 cu amendament oral. Nu sunt obiecții pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se uh, respinge. Votăm uh, rezoluția în ansamblu său. Vot cu apel uh, nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 19 la 5. Felicitări raportorului și ajungem la uh, SESAR, Siguranța Navigației Aeriene. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri respins, uh, decizie de acordare a descărcării, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se acordă descărcarea, implicit și închiderea conturilor. Ajungem la rezoluția amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, tran 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins, tran 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, tran 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, tran 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, tran 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 retras, um, tran 1 până la tran 14 uh, sunt acoperite de textul uh, inițial. Prin urmare, supunem rezoluția la uh, vot, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis, 22 la 3, felicitări raportorului. Și dacă bine îmi dau seama, am ajuns uh, la finele uh, votului în Comisia de Control Bugetar pentru descărcarea bugetară. Vă mulțumesc pentru disciplină. De asemenea, ne încheiem acum și ședința. Întrebarea este dacă putem uh, trece imediat la întâlnirea coordonatorilor pentru a uh, nu mai pierde timpul. Da, mulțumesc, atunci ședința publică se încheie aici și aș dori să sugerez uh, să continuăm cu o scurtă întâlnire a coordonatorilor. Ich habe es